Chers collègues, euh, bonjour. Je vous propose euh, d'ouvrir euh, nos travaux. Bună ziua, vă propun să ne deschidem lucrările și să începem cu punctul 8, examinarea ex amendamentelor la raportul doamnei Schröter. Este un uh, raport de inițiativă cu privire la dezvoltarea potențialului de creare de locuri de muncă al unei noi economii durabile, este un raport la care s-au depus 136 uh, de amendamente, ceea ce înseamnă că există o marjă mare de discuții, marjă de manevră pentru discuții și dau uh, cuvântul raportoarei. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc pentru cele multe amendamente pe care le-am primit. Vă mulțumesc pentru interes. Majoritatea amendamentelor sunt un câștig pentru acest document. Știu toți care sunt raportori că există de fiecare dată amendamente care nu stârnesc foarte mult entuziast, entuziasm, dar um, uh, altele, majoritatea, sunt un câștig real pentru acest document. Am încercat să uh, dezvoltăm, să elaborăm compromisuri uh, pentru a prelua elemente din aceste amendamente. La aceasta se adaugă faptul că mai avem cinci comisii care trebuie să emită un aviz și din acestea au susit aproximativ 60 de amendamente. Majoritatea comisiilor au, au votat deja, noi am urmărit aceste voturi și ne-am făcut liste provizorii cu privire la aceste voturi pentru a include ceea ce s-a votat. Mai lipsește comisia ITRE, o comisie foarte importantă și din care au venit foarte multe amendamente. Așadar, uh, va mai, vor mai exista foarte multe contribuții ce țin de conținut. Mm, și acesta este motivul pentru care le-am scris și raportorilor din umbră, uh, rugându-i să aștepte uh, și rugându-i să înțeleagă faptul că nu am, nu am elaborat încă amendamente de compromis, pentru că trebuie să vedem din partea Comisiei ITRE ce fel de sugestii uh, vom avea cu privire la energie, industrie și așa mai departe. Astăzi vom, se va întâmpla și acest lucru, astfel încât săptămâna asta sau cel târziu luni veți primi toate propunerile de compromis din partea mea Um, respectiv raportorii din umbră le vor primi, astfel încât să aibă timp săptămâna viitoare să le parcurgă, pentru că este mult material și doresc să le dau suficient timp. În paralel, am mai făcut unele uh, propuneri uh, din partea un, pentru unele persoane care au depus amendamente. Uh, în unele cazuri am căzut deja de acord. Bineînțeles, știți cu toții uh, că puteți oricând să mă abordați și să mă întrebați uh, ce s-a întâmplat cu amendamentul meu. Eu, bineînțeles, pot să includ asta într-un compromis sau să uh, discutăm individual. Sunt împotriva uh, eliminării unor uh, părți din document, uh, sunt împotriva schimbării titlului, pentru că este un raport din proprie inițiativă și aș dori ca el să își păstreze caracterul. Însă, aș dori acum ca raportorii din umbră să ia cuvântul. Uh, N-are niciun sens să intru uh, în detalii să vă spun cum abordez fiecare amendament în parte, cred că mai degrabă forma scrisă este indicată în acest caz. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi doamna Serge, apoi domnul Ludvigson. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mă raliez și eu mulțumirile exprimate de către raportor în legătură cu propunerile de amendament, care sunt uh, foarte constructive în ceea ce privește, de fapt, întregul raport. În primul rând, dați-mi voie să mă refer la anumite chestiuni care apar în propunerea de amendament, propunerea de amendament de la 1 7 și eu am uh, făcut această trimitere la aceste amendamente pentru că aș dori o echilibrare a cuprinsului în ceea ce privește amendamentele de la 10 la 13 am analizat potențialul în ceea ce privește locurile de muncă și, de asemenea, și subvențiile în ceea ce privește aspectele fiscale. De asemenea, și în ceea ce privește subvențiile directe, subvențiile care sunt destinate întreprinderilor. În propunerile mele de amendament mi-am permis să subliniez faptul că utilizarea acestor subvenții trebuie să aibă la bază studiile și anchete realizate în mod științific, deoarece Până în acest moment nu am reușit să obținem prea multe studii nici complete și nici foarte solide și nu am reușit să folosim aceste cifre. Aceste cifre economice trebuie să fie folosite cu foarte mare atenție și cu foarte multă prudență. Dată fiind situația economică actuală, cred că toată lumea dorește să se creeze mai multe locuri de muncă, ne dorim cu toți un plus de prosperitate, o creștere economică și sper ca această nouă bază economică solidă să ducă la crearea de noi locuri de muncă, însă trebuie să ne gândim și la economiile publice care sunt foarte îndatorate și care se află într-o situație cât se poate de vulnerabilă și fragilă. Și aceea trebuie să reflectăm de lung și cu foarte multă prudență să vedem în ce mod să folosim aceste instrumente, pentru că avem nevoie de o abordare globală a economiei. În ceea ce privește propunerile de amendament, uh, am spus că acestea era oarecum miezul, dacă pot să spun așa. Era nevoie de o abordare economică globală. În ceea ce privește propunerile de amendament de 14, 15 și 16, există acolo o serie de chestiuni care vizează condițiile de lucru și crede că dacă am avea câteva formule verbale vom reuși să ajungem la un compromis fericit. Trebuie în egală măsură să ne reamintim că la noi, în țările nordice, avem acele contracte colective de muncă care se referă la uh, toți lucrătorii. Nu putem spune că aceste locuri de muncă durabile sunt, nu știu, mai rele decât altele, pentru că la noi, spre exemplu, cu aceste contracte colective de muncă se garantează de fapt aceleași condiții de lucru și pentru noi noi uh, angajați și pentru noile locuri de muncă și pentru așa zisa nouă economie prin comparație cu economia mai veche. Alte două observații, două chestiuni în legătură cu care și eu și uh, grupul uh, meu politic uh, avem o atitudine mai strictă, este vorba de amendamentul 54, amendamentul 54 până la 63, de fapt, unde se vorbește despre proporțiile de gen. Eu sunt o femeie din zona de nord, acolo aș dori și de aceea uh, militez în favoarea ideii de sexe, așa încât această idee a unor cote de reprezentare nu este o idee foarte bună pentru a promova egalitatea uh, de gen la locul de muncă. Eu cred că trebuie să creăm condiții egale și pentru bărbați și pentru femei, mai ales în ceea ce privește formarea profesională. Nu sunt dintre acele femei care cer o cotă de reprezentare a femeilor în guverne și în consilii de administrație. Și în sfârșit, un ultim punct punct, propunerile de amendamente de la 102 la 104 care se referă la taxa Tobin și din acest punct de vedere dați-mi voie și mie să subliniez ceea ce am mai spus și înainte în această situație economică. Dacă uh, se vor crea noi taxe și noi impozite, trebuie să fim foarte prudenți, trebuie să facem niște anchete și niște studii preliminare înainte să ne apucăm să introducem noi taxe pe întreprinderi. Iar punctul de vedere al grupului nostru în ceea ce privește această taxă Tobin trebuie să credem că trebuie să studiem foarte atent consecințele acestei noi taxe, acestui nou model de impozitare. Cât privește acum ultimul punct, Aș dori ca în acest raport să reușim să ajungem uh, la un consens, să vedem dacă vorbim da, de cele locuri de muncă verzi, pentru că vorbim despre locuri de muncă într-o economie durabilă. Aceste două concepte, de fapt, suscită o serie de confuzii, pentru că în diferitele propuneri de amendament s-au folosit termeni diferiți. Așadar, ar trebui să stabilim dacă ne interesează green jobs, adică locuri de muncă verzi, sau sustainable jobs, locuri de muncă durabile. Cred că trebuie să ne punem de acord în legătură cu această chestiune dar n-ar fi rău să folosim în mod sistematic același teme, adică să folosim peste tot aceeași sintagmă. Eu aș zice să folosim locuri de muncă durabile și nu verzi mai degrabă, cum am mai spus, deoarece acest concept green jobs, locuri de muncă verzi, mi se pare politizat excesiv. Bun. Vorbim de locuri de muncă verzi, am putea uh, să spunem uh, să fie locuri de muncă verzi și de bun simț. Bun, domnul Dixon și apoi domnul Thomas Mann. Tack för ordet, fru ordförande. Och kollegor. Jag skulle vilja börja med att än en gång tacka föredraget. Voi să încep prin a mulțumi, domnul raportor, pentru o muncă extraordinară care a făcut-o. Lagarna och har sett både... Am parcurs aceste amendamente și am văzut că au existat îmbunătățiri în unele locuri, în alte locuri nu sunt de acord deloc cu opinia exprimată. Încerc uneori să-mi dau seama care este intenția când se solicită eliminarea referirilor la planificarea pe termen lung. Nu este ceva ceea ce industria ar susține pe baza unei experiențe pe care am acumulat-o în industrie, trebuie să vă spun că este nevoie de cadre, uh, de planuri pe termen lung, astfel încât să știm la ce să ne așteptăm, să putem face planuri pe termen lung. Aceste uh, uh noi locuri de muncă nu trebuie să fie uh, ceva imposibil, trebuie să fie posibil să creăm un plan pe termen lung. Apoi mai sunt amendamente care sunt foarte similare, dacă nu chiar identice. Oricum, cred că amendamentele sunt o bază foarte bună pentru a continua discuția și pentru a discuta despre amendamente de compromis când vom obține avizele de la celelalte comisii. Evident, vom putea ajunge la, și trebuie să încercăm să ajungem la compromisuri, pentru că este un aspect foarte important și ar merita ca această propunere să se bucure de cât mai mult sprijin. Deci, cred că ar trebui să cădem de acord dincolo de liniile ce ne despart. Mulțumesc foarte mult și pentru concizie. Domnul Thomas Mann. Eh, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, dați-mi voie să-i mulțumesc lui Elizabeth Schröter, nu numai pentru raportul său, ci și pentru faptul că dorește să participe și să creeze o discuție activă, nu numai cu raportorii din umbră, Cred că în multe domenii, în multe aspecte putem să cădem de acord. Însă, după cum spusese și Sari, în ceea ce privește cotele minime de um, femei, practic în întreprinde, 40% între manageri, um, știu că în Germania a existat o astfel de abordare, adică s-a dorit uh, Uh, să se introducă niște cote, alții au spus, uh, chiar femei, că nu vor să fie femei ajunsă în poziție datorită unei cote. Bineînțeles că trebuie să... Că, suntem de acord asupra faptului că femeile trebuie să fie prezente. Vă atrag atenția asupra linia, amendamentului 44. Aici spun că, bineînțeles, dorim să uh, progresăm în ceea ce privește uh, protecția mediului și nu am nimic împotriva locurilor de muncă ecologice, uh, dar când constatăm că locurile noastre de muncă sunt delocalizate înspre locuri în care nici de departe nu sunt respectate regulile uh, pe care le respectăm noi, atunci nu pot accepta asta. Uneori lipsește, uh, lipsesc cunoștințele ecologice, și lipsesc standardele. Ehm, m-ar interesa părerea ta, Elizabeth. Ehm, cam atât până atunci. Îți mulțumesc încă o dată pentru disponibilitatea de care dai eh, dispoziție, de care dai dovadă, eh, de faptul că ești deschisă să discuți cu noi aceste amendamente și îți mulțumesc pentru asta, pentru că acest raport este eh, merită toată atenția și merită mult sprijin din partea tuturor puis Mulțumesc foarte mult, doamna Harkin și apoi doamna Plumb. Mulțumesc. Our shadow, Mr. Starks, is not here this... Domnul raportor din umbră Starks nu este uh, aici astăzi, deci m-a rugat să fac unele comentarii în rândul său. În primul rând, în numele său, dați-mi voie să mulțumesc doamnei raportor. Este foarte important să se sublinieze uh, legătura cu strategia uh, UE 2020. La amendamentul 32, nu suntem de acord cu o listă exclusivă de sectoare care creează locuri de muncă verzi, pentru că se creează riscul excluderii unor sectoare. La amendamentul 40, strategia europeană pentru o economie durabilă. Uh, crede colegul meu că aceasta este inclusă deja în strategia UE 2020. Așadar, dumnealui uh, consideră că este superfluă crearea unei noi strategii la amendamentul 60. Evident că trebuie să combatem discriminarea, însă nu trebuie să ne concentrăm numai asupra discriminării asupra femeilor și nu ar susține cota. Trebuie să vă spun că la acest amendament eu aș susține-o pe doamna raportor. Mai este un amendament, cred că în 95, cred că acolo este formularea prea largă. Amendamentul 71 în ceea ce privește riscul uh, relațiilor uh, între angajator și angajat precare. Știu că există acest risc în toate țările, inclusiv Belgia, așa că am spus crearea unui cadru pentru reprezentarea angajaților este competența statelor membre în Uniunii Europene. Apoi amendamentul 79 spune colegul meu, este o diferență mare um, în diferitele state membre. În Belgia, de exemplu, IMM-urile nu sunt obligate să aibă un uh, sindicat. Apoi, în ceea ce privește taxa Tobi, nu există acord cu privire la implementarea acesteia pe piața financiară. Acestea sunt pozițiile colegului meu, sunt uh, de acord cu majoritatea dintre ele, dar sunt convinsă că voi putea discuta și cu doamna raportor. Doamna Plumb. Doamnă președintă, vreau să-i mulțumesc și eu doamnei Schröder pentru colaborare și pentru dialogul constructiv pe care l-am purtat. Eu am fost raportor de aviz din partea Comisiei de Mediu și aș ruga-o pe doamna Schröder să ia în calcul uh, pe cât se poate, având în vedere și discuțiile pe care le-am purtat, sugestiile Comisiei uh, de Mediu, pentru că dacă vrem într-adevăr să atingem țintele propuse prin strategia UE 2020, trebuie să ținem cont de faptul că politicile economice, politicile sociale în special, Uh, și cele de mediu merg mână în mână atât la nivel european cât și național și local. Și aș vrea să, să ținem cont de faptul că pentru a avea succes schimbul de experiență și colaborarea între statele membre privind cele mai bune practici sunt uh, prioritare pentru că în acest fel vom prelua modelele cele mai eficiente pentru o dezvoltare durabilă și vreau să vă mai spun că susțin întru totul pentru a prelua ca definiție definiția dată de către ILO, de Organizația Mondială a Muncii, în ceea ce privește aceste locuri de uh, muncă Uh, pentru o economie durabilă, locuri de muncă ecologice, decente, care să asigure uh, tranziția, în special către economia durabilă. Vă mulțumesc și uh, vă rog să țineți cont și de sugestiile uh, venite din partea Comisiei de Mediu. Mulțumesc mult! Euh, Madame Figueredo s'est inscrite, mais je crois... S-a Madame doamna Figueiredo, dar cred că așa se va încheia de altfel lista de vorbitori. Madame Figueiredo. Eh, muito obrigada também para informar aqui a Comissão. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, doamnei raportor și aș dori să vă informez că sunt uh, coraportor în Comisia ITRE pentru uh, Uh, acest raport. Astăzi se va vota acest raport cam în același moment în care noi vom vota raportul cu privire la venitul minim. Drept urmare, nu voi putea să particip la acest vot la 10 jumate. Însă sunt, conv- sunt convinsă că există unele um, propuneri foarte interesante și pe care cred că doamna raportor le va lua în considerare. Vă mulțumesc. La raportris. Mulțumesc, doamna raportor, dacă vreți să încheiați această dezbatere. Ja, vielen Dank den Kollegen und Kollegen. Mulțumesc uh, tuturor colegilor. Mi-am luat foarte multe notițe și voi încerca cât se poate de repede să vă răspund la comentarii și întrebări. În primul rând, în ceea ce privește studiile, în raport am ales, în ceea ce privește studiile, să fac referire la uh, documentele utilizate de comisie pentru uh, raportul său Employment 2009. În mod conștient am ales aceste studii alese de comisie, chiar dacă eu am citit mai multe și aș vrea să rămânem la acest studiu pentru că dacă nu devine o listă interminabilă. Apoi, uh, cu privire la ceea ce a spus Ari, da, am preluat multe din uh, ceea ce ne-a propus uh, ea în compromisurile noastre, va vedea asta. Am preluat și ceea ce mi-ați spus, că există situații diferite cu privire la contracte colective de muncă și parteneriat social și am făcut modificările necesare. Însă trebuie să vedem, pentru că existau și propuneri care spuneau exact contrariul. Oricum, uh, nu va mai exista formularea pentru toate statele membre, ci se va spune pentru unele state membre. Este foarte clar că există state membre în care funcționează bine sistemul deja existent. În ceea ce privește cotele, aceasta devine uh, din ce în ce mai dificilă, pentru că și Comisia FAM a elaborat un aviz. Uh, eu mă voi asigura că există un vot cu privire la amendamentele Comisiei FAM. Uh, am separat toate acestea pentru că am înțeles că există poziții foarte diferite. Pe de altă parte, există o poziție complet opusă față de cea uh, Comisiei FAM. După părerea mea, există o formulare care este mai bună, dar um, eu doresc să votăm această poziție pentru ca fiecare să-și poată apăra opinia. Și, bineînțeles, așa dăm uh, și uh, Comisiei uh, FAM uh, dreptul să își supună la vot, practic, uh, poziția. Același lucru se referă și la alte condiții cadru, cum ar fi ENVI. Am încercat să preluăm uh, majoritatea uh, pozițiilor din raport și să le uh, atribuim în fiecare aliniat, dar există unele locuri în care competențele comisiei noastre sunt afectate uh, și aici cred că compromisurile vor fi mai concrete, mai cuprinzătoare. Dar acolo când este vorba de competența care este la cealaltă comisie, ea rămâne acolo, este introdusă și aici, se va vota, dar competențele uh, sunt păstrate. Mai așteptăm unele propuneri, dar deocamdată facem sortările. Este foarte clar că și ITRE va face multe propuneri cu privire la condițiile cadru, la fel cum ați făcut și noastră în Comisia ENVI. Le vom sorta și le vom vota. Va fi un vot foarte lung, vă asigur, pentru că păstrăm uh, toate propunerile și uh, cu siguranță vă vom și informa în timp util. Cu privire la întrebarea dacă sunt locuri de muncă veri sau durabile, este dificil, dar am încercat să preiau um, propunerea dumneavoastră, să avem aceeași formulare. Pe de altă parte, din alte comisii se dorește această formulare. Trebuie să vedem cum, vom, uh, cum vor evolua lucrurile, dar am preluat foarte multe amendamente. Uh, în ceea ce privește Europa 2020, trebuie să vă spun că se consolidează practic această strategie. Credeți-mă că am încercat să vorbesc cu colegul dumneavoastră, dar nu este de găsit. Critica era tocmai că nu sunt prevăzute exact aceste lucruri. Nu era aceea că nu sunt prevăzute în Europa 2020 aceste lucruri, ci că nu se creează efecte de sinergie și acestea, ă, aceste lucruri le-am discutat și cu președinția belgiană. Se dorește îmbunătățirea acestei ă, situații. Se dorește îmbunătățirea ă, standardelor prevăzute aici. Trebuie să găsim o, formuli, o formulare care să arată că nu suntem împotriva strategiei Europa 2020, ci că dorim să creăm mai multe efecte de sinergie. Sper că la un moment dat voi reuși totuși să mă întâlnesc cu colegul dumneavoastră. În ceea ce privește definițiile Organizației Internaționale a Muncii, aici am uh, amendamentul domnului Mann, care este o combinație între uh, poziția mea și a lui, uh, dar uh, mie mi, s-ar, mi se pare că este uh, o idee foarte bună și că este ceva ce am putea susține cu toții. La amendamentul 44 preiau ceea ce mi-ați spus, dar putem să uh, preluăm uh, sugestia dumneavoastră. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult! Vom analiza să vom vota raportul doamnei Schröder cu ocazia ședinței noastre din 13 și 14 iulie. Am ajuns acum la sesiunea de vot. Mă iertați că am întârziat 5 uh, minute. Însă are toată lumea cartela de vot, sper, dacă e nevoie de ea, să verificăm electronic și vom vota în primul rând raportul doamnei Morin în legătură cu finanțarea și funcționarea Fondului European pentru adaptare la globalizare. Așadar, la alineatul 1 avem amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că este respinge, dacă este verificăm. Domn, da, domnule, nu aveți, domnule nu aveți cartela de vot. Deci cum votați dumneavoastră? Votați pentru. Bine că votați pentru. Bun. Mai este altcineva care nu are cartela sau care nu-i merge cartela de vot? Toată lumea a votat? Atunci s-a închis votul. Cum votați dumneavoastră? Împotrivă. În orice caz, 15 pentru 22 împotrivă, asta înseamnă că se respinge. Mai departe, amendamentul 4 al doamnei Omen Reuten, cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Mai departe, după alineatul 1 avem un amendament oral. Doamnă Moran, vreți să-l prezentați? Da, doamnă președinte, deci aș vrea să spun că noi două împreună am prezentat un amendament oral și ne-am uh, pus de acord ca, în ceea ce privește existența acestui fond pentru adaptare la globalizare, să fie coordonat cu fondul de dezvoltare și acest amendament este considerat o adăugare, după cum urmează. The revision of the ESF beyond the next midterm financial framework. E vorba deci de noul cadru financiar pe termen mediu într-o variantă revizuită din 2009, astfel încât să răspundă și să corespundă unui instrument de urgență pentru situații de criză. Iată așadar amendamentul pe care oratoarea ajută în limba engleză și pe care vă rog să-l votați. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cine este împotrivă? Întreabă doamna președinte din nou. Abțineri? Deci se adoptă acest amendament cu patru voturi împotrivă. La alineatul 5 avem, nu, la alineatul 2 avem amendamentul 5 al doamnei Cornelisa. Ce este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Celelalte amendamente devin caduce și am ajuns la alineatul 2. Avem amendamentul 9 prezentat de către uh, raportorii a trei grupuri. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. După alineatul 2 avem un amendament de compromis. A. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Ajungem la alineatul 3. 11, amendamentul 11 al mai multor autori, cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 este cel compatibil pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 13 e caduc. Și am ajuns după alineatul 3 la amendamentul 14, mai mulți autori aici, este pentru, împotrivă abțineri se adoptă. După alineatul 3 avem un amendament 15 cu o cerere de vot pe părți. Așadar, supunem la vot întregul amendament 15 fără cuvintele in preparing the application. Cine este pentru amendamentul acesta, fără aceste cuvinte? împotrivă, abținere se adoptă. Cine este pentru adăugirea acestor cuvinte, adăugarea acestor cuvinte, împotrivă, abțineri, aceste cuvinte, deci, nu vor fi adoptate și nu vor fi adăugate. Mai departamentul 16 al doamnei Corneli sunt pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 17 domnul Handel pentru. Împotriva abțineri se respinge. 18 tot aceeași autor pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 19 același autor cine este pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 20, același autor și este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La alineatul 4, amendamentul 21, domnul Darden, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. La 21, 22 de fapt este compatibil, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amenda Apoi sunt mai mulți eh, autori. Cine este pentru, împotriva, cine se adoptă. După amendamentul 24, cine este pentru al doamnei Cornelisen, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Apoi la 6, amendamentul 25 al doamnelor Grini și Moran Șartie Petru. împotriva, abțineri se adoptă. 26, doamna Cornelisen, care compatibil cine se pentru. împotriva abțineri se adoptă. 27 pentru. împotriva abțineri se adoptă. 100 și acesta. Tot la acest alineat 6, încă un amendament, 28, care este un amendament lingvistic. Deci un amendament lingvistic în varianta limba engleză Pardon, Madame Doamnă președinte, deci uh, atenția noastră a fost uh, atrasă de colega noastră Marian Hark. În varianta în limba engleză n-ar trebui să spun acest lucru. Deci noi am propus o modificare lingvistică astfel încât să aibă sens în limba engleză formularea. Despre asta e vorba. simplement un amendement linguistique, j'ai pas à le mettre au vot. E un amendament lingvistic, deci nu e cazul să-l supunem la... Deci, să-l supunem la vot. Nu știu, dar să-l supunem la vot, nu știu să fac. Deci, dacă e de conținut, îl supun la vot. Dacă e doar lingvistic, nu-l supun la vot. Doamnă președinte, dacă îmi dați voie să intervin, totuși sensul ține de conținut ce v-ați propune să-l votăm. Spune doamna Moran Chartier. bon, moi je, je lis les deux textes. Citește cele două texte, textul în franceză, deci face apel la statele membre care beneficiază de fondul de adaptare la globalizare să uh, îmbunătățească uh, eficiența lucrătorilor uh, concediați și, în engleză, face apel la statele membre care beneficiază de acest fond să fie foarte eficiente și să adopte o abordare personalizată, citește președinta în engleză. Iar amendamentul pe care îl propune raportoarea noastră spune așa, pentru a îmbunătăți eficiența în implementare și pentru a, și mai departe, la fel. Bun. Cred că dacă vom adopta acest amendament, acest lucru va duce la modificarea variantei în limba franceză, pentru că pentru a îmbunătăți această eficiență a implementării, to improve implementation efficiency, în limba engleză ar spune, s-ar spune că cei care beneficiază de acest fond trebuie să dea dovadă de eficacitate în punerea în practică și așa mai departe. Deci se transformă într-un amendament de fond deja. De acord, toată lumea. Deci dacă adoptăm acest amendament, se modifică și varianta în franceză. Deci este un amendament lingvistic care vizează fondul chestiunii atunci. Bine atunci, spune doamna Perez, cine este pentru amendamentul 28 modificat așa? Se adoptă atunci. Amendamentul 29 este compatibil, supunem la vot, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 30, compatibil și el, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul, șap, compromisul B la alineatul 7, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. La amendamentul 31, acesta este caduc. La fel ca toate celelalte amendamente, ajungem așadar, după alineatul 7, la amendamentul 37 al doamnei Hirsch. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 7, amendamentul 38 al doamnei Cornelisen, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39 al doamnei Obermeier, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40, același autor, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La alineatul 8, amendamentul 41 al doamnei Cornelisen, cine este pentru, Împotrivă. Abțineri. Abțineri? Haideți să verificăm. La 41, deci. Toată lumea a votat? S-a închis votul. Deci 17 pentru, 23 împotrivă și o abținere, deci se respinge. La 43, domnul Obermeier, la 42, se corectează președinte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 43 al doamnei Steinruck, compatibil, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 44 al domnului Darden, compatibil, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă amendamentul 46 la alineatul 9, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă alineatul 9, un amendament 47 uh, care a devenit caduc deoarece s-a ajuns la compromis. Trecem la alineatul 9, 48 acum. Doamna Cornelis, în cucere de vot pe părți. Prima parte votăm până la these funds. Cine este pentru? Împotrivă. de deci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge, după care urmează 49 mai mulți autori pentru, împotrivă abțineri se adoptă, după aceea alineatul 10, amendamentul 50 al doamnei Plumb, cine este pentru, împotrivă se adoptă, 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Après le paragraphe 10, amendement 52 de Madame Cornelis. Apoi amendamentul 52 al doamnei Cornelis cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Apoi 11, amendamentul 54 al uh, domnului Darden pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi amendamentul 55 al domnului Handel, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Apoi tot la 11, amendamentul 56 al doamnei Hirsch pentru împotriva abțineri se adoptă. După aceea, la 12, amendamentul 53, domnul Handel pentru împotriva abțineri se adoptă, nu? 57, domnul Darden este caduc, la fel și 58. Ajungem la considerente. La A, după consentul A, avem amendamentul 1, doamna Cornelisen pentru, împotrivă, abține, se respinge. La 2, amendamentul 2 al mai multor autori pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și vă propun acum să votăm uh, electronic tot textul, să deschizi votul, votul final. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Raportul s-a adoptat cu 33 de voturi pentru, 34 de voturi pentru se corectează doamna Beres, un vot împotrivă și 7 abțineri și cred că trebuie să o felicităm pe doamna raportor. Nous en venons euh, au point 10. Ajungem la punctul 10 Votul raportului doamnei Figueredu, rolul venitului minim în lupta împotriva sărăciei și în promovarea unei societăți inclusive în Europa. Alineatul 1, compromisul I, prezentat de trei grupuri politice. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Celelalte amendamente cad. După alineatul 1, amendamentul 70 al doamnei Ronzuli, ce e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 al doamnei Deli, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 al doamnei Gânz și al, al doamnei Steinruck, cu un amendament oral, După alineatul 1, amendamentul 72, prezentat de doamna Gânț și doamna Steinruck, avem aici un amendament oral, se adaugă după emphasizes that, se adaugă one of the most effective ways. Deci votăm amendamentul 72, astfel modificat, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă, Amendamentul 73 al domnului Pupachis, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 75 al doamnei Ronzuli, cu un amendament oral al doamnei Figueredu, care adaugă de asemenea cuvintele one of. Ca și la amendamentul 72, cine pentru? împotriva, abțineri se adoptă. 76 a domnului Pupachis. Nu pot vorbi și mai lent. După alineatul 1, amendamentul 76 al domnului Pupachis. Cine pentru? Împotrivă. Cine se abține? E respins. După alinatul 1, amendamentul 77 al domnului Pupachis, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 2, amendamentul de compromis J, prezentat de trei grupuri, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. După alinatul 2, amendamentul 86 al domnului Crețu, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 85. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica, dar cred că s-a respins. 85. A votat toată lumea. S-a închis votul. 20 pentru, 22 împotrivă, se respinge. 88. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 87. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. După alinatul 2, amendamentul 89 al domnului Dardean. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 90 al domnei Figueredo. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 91. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Amendamentul 91. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 23 pentru, 19 împotrivă, o abținere, se adoptă. 92. E vorba despre un amendament lingvistic, deci nu îl supunem la vot. 93. Al domnului Darten. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Pardon, se respinge. Verificăm. 93. A votat toată lumea, s-a închis votul. 22... 22 se respinge. 94 la domnul Figueredo. Cine pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 95, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 96 cu o cerere de vot pe părți, votăm prima parte până la incentives. Cine este pentru prima parte a amendamentului 96? Împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte nu mai are sens. Și ajungem la amendamentul 97. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 3, amendamentul de compromis K, prezentat de trei grupuri. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. amendamentele la acest alinat cad și ajungem la alinatul la amendamentul 110 care a căzut pentru că am adoptat compromisul K și votăm alinatul 3 Îmi cer scuze. Alinatul 3 Nu mai votăm alinatul inițial pentru că am adoptat compromisul K. După alinatul 3, amendamentul 111 al domnului Ronzoli. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 112 al domnului Popachis. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 113 al domnului Obermeier. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 114 al domnului Darden. Cine e pentru? împotriva abțineri se adoptă. 115. Cine e pentru? Împotriva abțineri. Verificăm. A votat toată lumea? Nouăsprezece pentru, 24 împotrivă, se respinge. După alineatul 3, amendamentul 116 al domnului Gruni cu o cerere de vot separat, prima parte, până la out of poverty. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Restul textului, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 117. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge 118 al aceluiași autor, ce e pentru, împotriva abțineri se adoptă, 119 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 120 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 121 pentru, împotriva abțineri se adoptă, alineatul 4, amendamentul de compromis L prezentat de patru grupuri pentru, împotriva abține se adoptă, după alineatul 4, 128, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 129 nu trebuie votat, După alineatul 4, 131 al doamnei Zimmer și al domnului Handel cu un amendament oral prezentat de doamna Deli. Amendamentul doamnei Deli adaugă In accordance with the written declaration number 011-2007 și încă un alineat the need to translate the EU headline target on poverty into concrete and achievable national targets on priority issues of the EU social inclusion strategy. Există uh, obiecții? Votăm amendamentul 131 inițial, fără propunerea de amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm, dar cred că s-a respins. A votat toată lumea, s-a închis votul. 19 pentru, 25 împotrivă, o abținere se respinge. O 130 al doamnei Deli. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. O 132 al doamnei Grâni. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. 132. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 22 pentru, 8 împotrivă, 15 abțineri. Se adoptă. 133 al domnei Deli. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se respinge. 143. Cine e pentru? 34, pardon, se corectează oratoarea. 134. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 135. Verificăm 134, însă veți vedea că votul e foarte clar. A pu A votat toată lumea? 21. 21 de voturi pentru, 23 împotrivă. Nu e chiar atât de clar, dar s-a respins. Ajungem la alineatul 5. 135. Doamnei Țimer și al domnului Handel. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se adoptă. Alineatul 5, amendamentul de compromis M. Cine e pentru acest compromis M? Cine e împotrivă? Cine se abține? Compromisul M este adoptat. După aliatul 5 ajungem la amendamentul 148. Cine e pentru, împotrivă, abține, se adoptă. După aliatul 5 avem amendamentul 149 al doamnei Deli cu un amendament oral al doamnei Figueretu. Cine este pentru? Sunt obiecții la amendamentul oral? Nu. Supunem la vot 149 modificat. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. După alinatul 5, amendamentul 120. 150, pardon. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Mi se semnalează că s-a strecurat o greșeală pe listele de vot. 152 nu s-a retras. 154 s-a retras. Supun la vot, deci, amendamentul 152 al domnului Figredu. Cine pentru? împotrivă, abțineri. 152 s-a adoptat. 153 al doamnei Deli. Cine pentru? Împotrivă? Verificăm. Amendamentul 153. A votat toată lumea, s-a închis votul. 20 1 de voturi pentru, 22 împotriva, se respinge. 154 s-a retras, 155 al domnului Deli, cine pentru? Împotriva, abțineri, 155 se adoptă, 156 al domnului Pupachis, cine e pentru? Împotriva, abțineri se adoptă, 157, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 158 al domnului Deli. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. 159 al aceluiași autor. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. La alineatul 6, amendamentul de compromis N, prezentat de patru grupuri, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După alineatul 6, Amendamentul 165 al raportorului ce pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După 6, 167 al domnului Darden, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 168, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 169, al doamnei Iaroca. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă 170. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă 171 a raportorului. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliatul 7, compromisul O, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. După aliatul 7, amendamentul 179, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 al domnului Popachis, cu un amendament oral a raportorului, care elimină cuvintele on an equal footing. Sunt obiecții la acest amendament oral? Nu. Cine este pentru amendamentul 181? Împotrivă? Abțineri? 181 se adoptă. 182 al aceluiași uh, autor se adoptă. 183 pentru. Împotrivă? Abțineri se adoptă. 184. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 185 cine e pentru Împotrivă? abțineri se adoptă după alineatul 8 amendamentul 186 cine e pentru împotrivă abțineri, se respinge. Tot după 8, verificăm 186. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 33 de voturi pentru, 11 împotrivă. Aveți dreptate, 186 s-a adoptat. Ajungem la 187 cu un amendament oral al raportoarei noastre. Cine este pentru 187? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ajungem la amendamentul 1, prezentat de 3 autori. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Referirea 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La referirea 5, amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După referirea 5, amendamentul 4, uh, cine e pentru, Împotrivă se adoptă amendamentul 5 pentru împotriva abține se adoptă. După referirea 5, amendamentul 6, cu un amendament oral al raportoarei, nu se împotrivește nimeni. 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Referirea 16, compromisul A, prezentat de patru grupuri, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și după referirea 16, amendamentul 10 al domnului Deli, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După 17, amendamentul 11, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la considerente. După considerentul A, amendamentul 12, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul, considerentul B, amendamentul de compromis B, prezentat de patru grupuri, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După B, amendamentul 15 al doamnei Deli, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. C, amendamentul 16, doamna Gând și Stairuc, ce e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul D, amendamentul 17, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul E, amendamentul 18, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După considerentul E, amendamentul 19 al doamnei Runzuli, cine e pentru, împotriva abțineri se adoptă. Considerentul F, amendamentul de compromis C, prezentat de patru grupuri, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După F, amendamentul 23, al doamnei Zimmer, al doamnei Figueredu și al domnului Händel cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După considerentul F, Amendamentul 24, prezentat de doamna Zimmer, eh, doamna Figueredu și domnul Handel. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 25 al doamnei Deli, cine pentru? Împotrivă. Cred că s-a respins, dar verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 28 pentru, 16 împotrivă, o abținere. 27 pentru, 17 împotrivă și o abținere. Amendamentul 25 se adoptă. Considerentul F, amendamentul 26 al doamnei Deli, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. tot după considerentul F, 22, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul G, amendamentul de compromis D, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi 31, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul J, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 al domnului Coferati și al domnului Costa, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul K, F, F, la considerentul K, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. După considerentul K, amendamentul 44 al domnului Ronzuli, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45, cine e pentru, împotrivă, abțineri se respinge. După L, amendamentul G, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem la considerentul M, amendamentul de compromis H, prezentat de patru grupuri, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. După considerentul M, amendamentul 52, al domnului Coferati, al doamnei Costa și al uh, doamnei Baldazar. Cine e pentru? Domnul Baldazar, pardon. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. După considerentul M, amendamentul 53 al domnului Crețu, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. După considerentul M, 54, cine e pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. După considerentul N55 al doamnei Crețu, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56 al doamnei Figueredo, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 57 a raportoarei, cine pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă, 58 pentru, Împotrivă, abțineri se adoptă, 59 nu îl votăm. 60 a Cine cine pentru, împotriva, Abțineți? adoptă. Vă, supun, vă propun să spunem vot întregul text. Domnul Dartei are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Votul pe care îl vom uh, exprima asupra raportului este un vot în privința căruia grupul nostru se va abține. Raportul acesta este un progres și de altfel am uh, da, avut o atitudine pozitivă față de mai multe amendamente, inclusiv amendamentul de compromis M, însă constatăm faptul că diferitele alineate referitoare la directiva au fost respinse câteodată cu o marjă foarte mică și avem impresia că textul poate fi îmbunătățit uh, până la plenară și de aceea ne abținem. Muito obrigada, senhora Presidente. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. N-aș dori să repetăm astăzi dezbaterea de ieri. Aș dori să fac numai două observații, pe scurt. În primul rând, bineînțeles, regret faptul că nu a fost posibil să găsim o poziție majoritară pentru uh, a apăra această directivă. Am luptat până la final, până când astăzi a reieșit că nu va exista o majoritate, lucru care s-a arătat la vot. În al doilea rând, în ciuda lipsurilor acestui raport, există propuneri pozitive care transmit un semnal Comisiei și Consiliului pentru ca acesta să se uh, angajeze și să se implice mai mult în lupta împotriva sărăciei. De aceea propun să votăm pentru. Sunt de acord cu colegii uh, socialiști Trebuie să luptăm pentru ca raportul să devină și mai bun decât cel pe care îl votăm astăzi. Mulțumesc! d'explication de vot avant le vot. Cel de cereri de explicare de vot înainte de votul final, se pare că nu este cazul, așadar deschidem votul. Așadar, s-a deschis votul. Vote. A votat toată lumea? S-a închis votul. 23 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă, 14 abțineri. Deci, am încheiat votul. Putem să-i mulțumim doamnei raportor pentru eforturile depuse de compromis. Nous en venons. Am ajuns la punctul 11 astfel încât acum analizăm amendamentele cu privire la orientările generale în legătură cu politicile în domeniul ocupării locului de muncă în țările membre, are cuvântul domnul Ordi, care este raportor. Merci bien, madame euh, la pre... Ah oui. Je parle en hongrois. Voi vorbi maghiară. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Várok egy, egy picit várunk, jó? Nous attendons un peu. Par respect pour le, les membres de la commission qui souhaitent continuer à travailler, je demande à... frumos, cei care ies din sală, vă rog să, dacă tot ieșiți din sală, măcar să păstrați liniștea. Domnule raportor, aveți cuvântul. Tehát uh, egyszerre volt... Uh... Mulțumesc. am avut o sarcină ușoară, dar și dificilă, în mod simultan, cu acest raport. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc colegilor pentru interesul extraordinar arătat cu privire la acest raport. Am primit 294 de amendamente din partea 34 de deputați ceea ce înseamnă că practic toată lumea din această comisie a dorit să facă propuneri și sugestii cu privire la acest document. În plus, în ciuda numărului mare de propuneri, majoritatea acestora pot fi incluse foarte ușor în text. Drept urmare, aici, textul nu a fost uh, distorsionat sau diluat uh, în urma amendamentelor, ci, din potrivă, cred că vom putea elabora amendamente de compromis, lucru care va duce la reducerea numărului de amendamente și care va duce la un text acceptabil. Așadar, în primul rând, un călduros mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor. În mod evident, ca de fiecare dată, există și unele dificultăți. Obiectivele mele Uh, inițiale a fost să avem 15-20 de amendamente de uh, compromis și nu 294, la, din cele 294 de amendamente, dar nu știu dacă voi reuși să fie numai atâta. la preambul și orientarea 10 am depus și eu amendamente la textul original. Dacă vedeți textul comisiei original, uh, veți vedea că am vrut să-l modific. Va trebui să vedem apoi ce amendamente susținem și ce nu. În ceea ce privește orientările 7 și 8, precum și orientarea numărul 9, primul lucru pe care trebuie să-l rezolvăm este să vedem ce text va fi textul de bază. Va fi textul comisiei? Vom accepta ca bază textul Comisiei Europene? Sau vom accepta propunerea mea și anume să avem o nouă structură și orientările 8 și 9 să fie contopite. Este vorba despre sistemul educațional, uh, sistemul școlar și educația în interiorul acestora. Aceste orientări așadar uh, abordează această temă. Trebuie să ținem în, să luăm în considerare și importanța atingerii obiectivelor cu privire la ocupare prin crearea de noi locuri de muncă. Și aici intervine orientarea nouă. Trebuie să rămânem la text aici și apoi toate amendamentele care se referă la 7, 8 și 9, la orientările 7, 8 și 9, E bine, sunt amendamente depuse cu privire la textul comisiei original și trebuie să vedem în ce măsură pot fi uh, introduse uh, și cuprinse în noul text. Dar cred că vom reuși. Acesta era primul aspect problematic. Aș dori să vă atrag atenția asupra următorului fapt. fapt. Am dezbătut deja de două ori acest lucru în comisie. Și eu am depus o serie de amendamente și am încercat să acopăr unele din preocupările exprimate uh, în dezbaterile anterioare. Așadar, vor apărea, vor apărea și o serie de repetiții, însă există și un anumit grad de convergență, lucru care ne dă posibilitatea să, să obținem compromisuri bune. Să vă dau câteva exemple. Evident, sub acest titlu discutăm despre calitatea locurilor de muncă despre locuri de muncă decente. Și este vorba de puncte ridicate de către colegii uh, de la uh, grupul socialiștilor, dar și de către alt, co alt colegi. Chiar eu am depus un amendament cu privire la acest uh, concept. În plus, colegi uh, din grupul socialiștilor au mai depus amendamente cu privire la obiectivul ocupării uh, de pline. Se discută uh, despre aceste orientări ca ele, fiind, mm, ele urmând să fie aplicate într-un termen, pe o perioadă de 10 ani. Dar când vorbim despre astfel de obiect, obiective, Uh, trebuie să ne gândim la preocupările uh, exprimate cu privire la această perioadă limitată. Toate grupurile au spus și că obiectivul lor este să se atingă uh, ocuparea maximă. Cred că putem include asta în text. Bineînțeles, trebuie să găsim o formulare pe care să o putem accepta cu toții. Apoi s-au depus o serie de amendamente cu privire la o monitorizare mai eficientă și mai eficace. Și mie mi se pare foarte important acest aspect. Am găsit chiar o serie de idei foarte bune în cadrul amendamentelor. Deci cred că vom putea ajunge la un text excelent pe baza amendamentelor de compromis. În plus, mulți, printre care mă aflu și eu, susțin următoarea idee. Când vorbim despre tineri și despre accesul lor la piața muncii, acest lucru trebuie să fie subliniat. Este practic un fel de subobiectiv. Mulți s-au referit la acest aspect. Când vorbim despre o rată de ocupare de 75%, alături de acest principiu, acest obiectiv, se discută despre uh, și avem ca obiectiv anumite grupuri uh, de vârstă. Uh, grupul între 18 și 24 de ani, de exemplu, trebuie să lucreze sau să meargă la școală. Nu cred că cifra anumită aici este mult prea ambițioasă, ci din potrivă cred că este realistă. Uh, Bineînțeles, există o serie de diferențe. Când discutăm despre cei de 20 până la 24 de ani, 15 până la 24 de ani uh, și, bineînțeles, trebuie discutate și pe procentajele. Dacă discutăm despre 20-24, trebuie să rediscutăm uh, și să cădem de acord asupra unei cifre. Cu siguranță vă puteți baza pe mine uh, în acest sens și cu siguranță voi sprijini uh, amendamentele dumneavoastră, dar trebuie să vă spun că textul trebuie să mai fie rafinat puțin. Discutăm despre grupuri care au nevoie de uh, protecție specială, grupuri mai vulnerabile, uh, cum ar fi romii, de exemplu și aceștia ar putea să, ar putea să fie incluși în text. Apoi, importanța economiei sociale, mai ales având în vedere criza. Bineînțeles, s-au exprimat o serie de critici cu privire la faptul că uh, funcționarii publici nu au fost incluși, respectiv angajații statului, și eu am spus că ar trebui să se menționeze ceva și membrii din alte grupuri politice au spus asta. Este vorba de persoane angajate de stat în sectorul public, în diferite domenii. Poate vom include și asta în text. Apoi, după cum spuneam, în ceea ce privește educația, avem educație formală și informală și dorim să ne asigurăm că sunt echilibrate și că sunt tratate în mod echilibrat în text. Așadar, aș sprijini o inițiativă prevăzută în amendamente care să uh, propună asta. Nu ar trebui să încercăm să avem o reducere de 10% Uh, cât se poate de rapid uh, când vorbim despre uh, abandon școlar. Ar trebui să spunem că trebuie să fie redus la 10%. De fapt, în loc să numim această cifră de 10%, ar trebui să spunem că ar trebui să reducem în, ce măsu- în cea mai mare măsură posibilă abandonul școlar. Și când vorbim despre rolul coeziunii, po- politicii de coeziune în cadrul uh, politicii de ocupare, cred că ar trebui să acceptăm faptul că politica de ocupare nu este o componentă a politicii de coeziune. Însă dorim să, bineînțeles, să îmbunătățim situația uh, ocupării și toată lumea ar susține asta. Bineînțeles, și aici s-au făcut uh, propuneri excelente. Mie mi-ar plăcea să putem include aceste sugestii în text. După cum spuneam, cred că aceste propuneri se adaptează foarte bine la acest text. Vorbim despre strategii interne și externe și acest lucru îl pot sprijini, mai ales având în vedere uh, audierea de ieri uh, când l-am ascultat pe domnul Monti. Cred că și contribuția dumnealui ar trebui să fie inclusă. În același timp, susțin și amendamentele în care se spune că trebuie să fim uh, precauți la proporții. Trebuie să ne asigurăm, bineînțeles, că totul este fundamentat și justificat, dar trebuie să ne asigurăm că tot ce, este, tot ce ține de suveranitatea națională este de uh, competența statelor membre. Drept urmare, avem și niște limite în interiorul cărora lucrăm. Există și propuneri cu privire la egalitatea dintre bărbați și femei și microfinanțare. Susțin și aceste amendamente. Ca și până acum, vă spun că vom încerca să introducem aceste propuneri în text. Săptămâna viitoare mă voi întâlni cu raportorii din umbră și vom încerca să uh, Uh, să vedem cum incorporăm toate aceste elemente în text. Am câteva probleme cu propunerile din partea verzilor. Nu este o problemă de principiu, pentru că sunt de acord cu conținutul acestora. Însă aici ele apar între orientările economice. Eu nu cred că ar trebui ca tot la cincea propoziție, tot la a treia orientare să se discută despre uh, dimensiunea sus, durabilă din punct de vedere ecologic, despre dimensiunea verde și așa mai departe, dar cred că vom putea găsi compromisuri satisfăcătoare în acest sens. În ceea ce privește criza, încă nu am ajuns la luminița de la capătul tunelului. dar nu aș vrea să includem în acest text un fel de profeție care se aduce pe sine la îndeplinire uh, elemente pesimiste. Cred că strategia Lisabona este mai complexă decât atât. Trebuie să vedem care au fost obiectivele noastre prin intermediul uh, strategiei Lisabona. ar trebui să negăm eforturile pe care le-am făcut în ultimii 10 ani. Și aș vrea să cădem de acord cu colegii asupra acestui aspect. Apoi când discutăm despre sistemul social, portabilitatea pensiilor, a serviciilor sociale, bineînțeles, acestea sunt legate de aspectele ce țin de mobilitate. În principiu, Așadar, pot să susțin aceste amendamente, dar trebuie să găsim o formulare corectă. După cum spuneam, 294 de amendamente, par foarte multe, însă multe dintre ele sunt convergente. Drept urmare, sunt foarte optimist cu privire la rezultatele pe care le putem obține când vom uh, discuta săptămâna viitoare cu colegii. vom putea să parcurgem toate cele 294 de amendamente, putem să le analizăm pe cele pe care le putem incorpora imediat în text și apoi să le selectăm pe cele care mai trebuie dezbătute. Oricum, vă asigur că săptămâna viitoare mă voi întâlni cu raportorii din umbră ca să discutăm uh, aceste amendamente, pentru că cred că așa vom fi mai expeditivi și vom încerca să ajungem la un acord cu privire la text. Încă o observație, de fapt o întrebare adresată domnului Sercas. Cum, ce înțelegeți prin uh, liber activități independente colective, liber profesioniști, uh, care lucrează în mod colectiv. Poate ne dați o explicație. Apoi mai există o serie de amendamente pe care uh, le susțin. Un nou aliniat 4 la orientarea 7. Așadar, până la urmă, cred că avem șanse foarte mari să ajungem la un bun rezultat. Nu cred că trebuie să iau unul câte unul la amendamentele acum, pentru că oricum le vom reformula. cred că ar trebui să discutăm despre formulări clare la reuniunea de săptămâna viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să reamintesc tuturor colegilor că pot să se adreseze parlamentarilor dacă au nevoie, colaboratorilor, dar totuși nu vă așezați pe locurile parlamentarilor. Deci vă rog să vă așezați pe locurile care vă sunt destinate dumneavoastră în fundul sălii. Nu pe locurile deputaților. Sper că toată lumea care a vizat de acest comentariu a înțeles, se vede treaba că nu. Deci colaboratorii să se așeze pe locurile lor în fundul sălii și să nu mai stea pe locurile deputaților. Deci dacă e nevoie, într-adevăr, nu știu, <clears throat> dacă vor să vorbească cu parlamentarii, am înțeles, dar altfel, în mod normal, colaboratorii stau pe rândurile din spate. Bun deroulement de nos travaux. Ca să meargă bine treaba, da? Mulțumesc, doamna Harkin și apoi doamna Steinruck. Vă rog, doamna Harkin. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uh, doamna Vera nu este aici și m-a rugat să spun câteva cuvinte în numele dumneavoastră și plus că am și eu câteva comentarii ale mele. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Doamna Oviera nu este în măsură uh, să citească toate amendamentele, pentru că în momentul în care le-a primit erau în mai multe limbi, dar a făcut și dumneavoastră ceva comentarii și, în primul rând, a fost de acord că prin acest document 2020 trebuie să fie cel puțin 75% față de 80% rata de ocupare a forței de muncă cât s-a propus la Econ. De asemenea, nu este de acord cu ideea de a scădea nivelul europenilor care, uh, care uh, sub pragul de sărăcie de la 25 la 14% pentru că nu crede că este fezabil și în același timp este de acord cu educația gratuită obligatorie pentru toți copiii. În ceea ce privește comentariile mele cu privire la raport, să știți că și eu sprijin în general um, comentariile și amendamentele în favoarea unui nivel de ocupare a forței de muncă ridicat, în favoarea învățământului și a unor locuri de muncă decente. Domnul raportor a spus că nu este încă pregătit să facă față criticilor în legătură cu neasumarea strategiei de la Lisabona. Acesta a fost, să spunem, unul dintre amendamentele mele, dar măcar poate e de acord cu amendamentul 52, unde mă refer la faptul că trebuie să ne asumăm țintele din 2020, dacă ne dorim acest lucru. Uh, de asemenea, s-a referit domnul profesor Monti ieri și există acolo un amendament care se referă la exploatarea totală a pieței interne și sper să existe sprijin în acest sens și de asemenea în ceea ce privește uh, principiile de aplicare a flexicurității. Cât privește considerentul 8, sunt de acord cu amendamentul 58 și există o serie de amendamente în legătură cu retragerea stimulentelor fiscale. Nu știu care este poziția raportorului în acest sens, însă, după părerea mea, este un lucru pe care trebuie să analizăm cu foarte mare grijă și să sperăm că veți putea fi de acord și cu acele amendamente cu privire la IMM-uri, promovarea spiritului de inițiativă și reducerea administrației care apare în mai multe locuri în raport și există o serie de amendamente bune în legătură cu sinergia între uh, uh, fondurile și reducerea a birocrației. De asemenea, există o serie de alte amendamente Însă în ceea ce privește sporirea participării persoanelor în vârstă și a celor cu dizabilități, și aici se pot spune multe lucruri, aș avea ceva în legătură cu șomajul în rândul tinerilor și nevoia de coordonare a abordării și o abordare eficientă și vă rog să rețineți amendamentul în legătură cu finanțare și mai sper că amendamentul 198, acolo unde mă refer la îngrijiri, sper că veți putea să vă să vă opriți și asupra acestui amendament. Mulțumesc, doamna Steinruck, după care doamna Cornelisen. Doamna Steinruck, vă rog. Vă mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului Eri, care de la bun început a făcut referire la faptul că există amendamente foarte bune, multe pe care le putem rezuma și le putem uh, cuprinde în text. Cred că în unele locuri există nevoia de multe discuții pentru a se ajunge la un compromis, dar oricum mi se pare foarte pozitiv faptul că uh, a existat o mare participare la acest raport, lucru care ne arată cât de important este și pentru noi ca părerea noastră să fie inclusă și exprimată într-un mod profesional. Îi mulțumesc domnului Eri Um, pentru faptul că menționează uh, locurile de muncă decente, de exemplu. Uh, avem nevoie de locuri de muncă, dar nu de orice fel de locuri de muncă și uh, dumpingul salarial este important, tinerii, ocuparea în rândul acestora este important. Ce mai trebuie să discutăm este aspectul ce ține de educație, Există pentru noi o diferență între educație școlară și profesională și aici trebuie să uh, vedem cum formulăm uh, aceste, această diferență, dar cred că ne îndreptăm în aceeași direcție. Important este și ceea ce a, a spus și doamna Harkin, uh, și anume să avem uh, obiective concrete care, pot, care se să poată fi verificabile uh, pentru mine este important să nu mergem numai în direcția 2020, ci să nu uităm și obiectivele intermediare 2014. Cred că trebuie să discutăm cu privire la compromisuri, dar văd că suntem pe un drum comun. Și, bineînțeles, trebuie să reiasă și reiese din discuțiile noastre că vrem să fim luați în serios, serios de către Consiliu și sunt convinsă că vom ajunge la o linie comună. Vă mulțumesc. Merci, Madame Cornelisen, puis Monsieur. Mulțumesc, doamna Cornelisen și apoi domnul Thomasman. Doamna Cornelisen, mai întâi. Mulțumesc. Cred că am fost uh, foarte prolifici, uh, creativi, uh, ambițioși, am depus un număr uriaș de amendamente și va fi o provocare pentru domnul Ări și pentru secretariat și pentru noi toți, cred, să ajungem la amendamente de compromis bune. Dar sunt sigur că vom reuși. Trebuie să găsim elementele care ni se par tuturor importante și acele elemente pe care vrem neapărat să le menținem. Munca decentă a fost menționată de mai multe persoane și am vrea și noi să menționăm acest lucru. Un amendament cere să fie un principiu de bază care să ghideze toate politicile în domeniul ocupării. Nu vă va surprinde să aflați că locurile de muncă ecologice sunt importante pentru noi. Nu trebuie să fie menționate din două în două rânduri, dar ni se pare totuși foarte important să fie menționate. Asta și pentru a fi în acord cu strategia 2020. Dacă obiectivul nostru comun este de a avea o economie inteligentă, inclusivă și viabilă, precum și o piață a muncii care să aibă aceste caracteristici, atunci uh, aceste obiective trebuie să facă parte și din uh, linia de directoare pentru uh, ocupare. Am menționat linia directoare 10 Mă bucur că Consiliul a preluat problema sărăciei. Trebuie să fim atenți pentru a vedea cum se va specifica acest concept și cum vor funcționa diferitele definiții, pentru că dacă am înțeles eu bine, cam oricine poate veni cu propria definiție. Este important pentru noi să se mențină dimensiunea socială. Aș vrea să subliniez că egalitatea între femei și bărbați este de asemenea esențială pentru aceste linii directoare ieri, în Comisia pentru Drepturile Femeii, am votat amendamente care vor fi depuse în această comisie și sper că atunci când se vor întruni raportorii din umbră, vor putea incorpora aceste amendamente. Sunt amendamente puternice și ambițioase și cred că sunt vitale pentru că populația îmbătrânește și uh, Trebuie ca toată lumea să muncească și trebuie să propunem uh, prevederi care să le permită femeilor să um, combine viața profesională cu cea privată și uh, bărbații de asemenea. Domnul Thomas Mann și uh, domnul Cercas. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc domnului Iori pentru raport, raportul său. Bineînțeles că mulțumim de fiecare dată raportorului, dar trebuie să vă spun că vorbesc foarte serios acum, pentru că uh, raportorul ne-a spus că este dispus să accepte amendamentele astfel încât să avem compromisuri la final. Este o muncă extraordinară, pentru că și cu compromisuri avem textul care devine și mai cuprinzător. Mm, de multe ori mm, se mai face și un rezumat al unui uh, text dacă el este prea lung, astfel încât mm, să avem o imagine de ansamblu. Mă bucur că la, majoritatea amendamentelor pe care le-am parcurs erau în prim plan IMM-urile, pentru că știm că sunt foarte importante pentru uh, că ele sunt cele care creează cele mai multe locuri de muncă, cele mai multe locuri de formare profesională. Este important acest domeniu și nu este suficient să vorbim despre acest domeniu, este important să uh, facilităm IMM-urilor uh, inovația și munca în general. Mulțumesc domnului Ceabaieri care spune că avem nevoie de o nouă structură. Mă bucur că multe amendamente s-au referit la faptul că uh, dorim să uh, combatem salariile mult prea mici. Nu se poate să existe o uh, concurență uh, constantă între salarii, astfel încât să avem salarii atât de mici încât să nu mai putem asigura nici măcar o serie de garanții sociale. Bineînțeles că avem diferite situații în statele membre, avem intermedieri, uh, companii sau întreprinderi de intermediere a muncii sau chiar agenții de intermediere a muncii diferite, dar ele trebuie să poată lucra. În ceea ce privește 120, cred că și aici um, rolul partenerilor sociali este sprijinit. Am însă o problemă cu Amendamentul 147, Handel Zimmer, pentru că s-a uh, luat această formulare atât de drăguță cu uh, locuri de muncă bună, bune. Uh, da, e o formulare vagă. Ar trebui să spunem, da, avem nevoie de o ocupare maximă, uh, dar trebuie să avem și flexibilitate. Și flexibilitatea nu înseamnă că oamenii pot fi împiși dintr-o parte într-alta. Flexibilitatea funcționează când este prevăzut și un nivel minim de securitate. Și cred că asta, acest aspect a fost discutat împreună cu domnul Christensen foarte bine. Pentru amendamentul 148, vă mulțumesc, doamnă Steinbrück, sunt subliniate IMM-urile aici, uh, Uh, și se spune cât de important este ca uh, în cadrul unei întreprinderi să se poată continua cu formarea în rândul tinerilor și în rândul celor mai în vârstă. Este foarte important ca o persoană să poată să-și schimbe locul uh, de muncă sau funcția. Acest lucru este valabil și în domeniul de stat, dar și în domeniul privat. Amendamentele 153, 199 din partea lui Cavaer, Iria Oman, este vorba de Fondul Social European. Aici foarte multe lucruri trebuie să fie simplificate, dar Fondul Social European trebuie să fie consolidat, pentru că, spre osebire de altele, are capacitatea să ajungă la cei care într-adevăr au nevoie de el, ajunge uh, la cei care uh, au nevoie de el și așa se, se uh, asigură și valoarea adăugată a dimensiunii europene. Amendamentul 142 din partea verzilor mi s-a părut excelent, o, o, o categorizare foarte uh, bună. Am uh, unele dificultăți cu ceea ce a spus doamna uh, Cornelison, și anume uh, locurile de muncă verzi, care țin numai de verzi, uh, Ehm, nu este acesta cazul. Și noi, conservatorii creștini democrații, susținem crearea de locuri de muncă verzi și putem sprijini aceste uh, formulări. Dar nu se poate ca această formulare să devină uh, semnul unui grup. Iată, colega Schröter uh, poartă cu foarte mare plăcere un uh, fular uh, sau o eșarfă verde Eh, dar aș putea să-mi iau și o eh, cravată verde din când în când ca să vă arăt că și noi susținem acest, eh, această abordare. Așadar, mulțumesc colegului Ceaba Ări. Sunt convins că se, vor ajunge, se va ajunge la compromisuri foarte bune, nu numai cu raportorii din umbră, cu toată lumea. Spor la muncă. Domnul Sărcas, acum vă rog. Presidenta, gracias, Ori. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule Ri. Voi răspunde foarte pe scurt la întrebarea care mi-a fost pusă cu privire la aceste amendamente. Sigur că vorbesc despre economia socială și despre uh, activitățile independente. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu trebuie să uităm recomandările care au fost făcute de către Parlament și realitatea societății noastre. Peste 10% dintre întreprinderile europene corespund unei întreprinderi care se bazează pe capital uman, nu pe capital financiar. Traversăm o criză economică și toate formele de activitate independentă trebuie să fie sprijinite de către stat. Am vorbit despre spiritul întreprinzător. Cei care au spirit întreprinzător își creează propria întreprindere, creează astfel un loc de muncă pentru ei înșiși și pentru familia lor. Însă, dacă aceste persoane formează cooperative, este și mai bine pentru că își creează locurile de muncă, nu așteaptă ca alții să creeze locuri de muncă pentru ei și valoarea adăugată pentru societate este foarte mare. Se materializează în servicii sociale și alte uh, astfel de lucruri. Vreau să subliniez așadar că toate formele de ocupare și de activitate independentă trebuie încurajate în această, această perioadă de criză. Uh, au fost întotdeauna încurajate, însă acum cu atât mai mult pentru că sunt eficace. Cei care sunt afectați de criza ocupării trebuie să găsească răspunsuri satisfăcătoare și activitățile uh, independente se găsesc de multe ori în economia socială. Mii de locuri de muncă se creează astfel. Uh, Practic vorbim despre un cerc virtuos, se valorifică spiritul întreprinzător și activitatea independentă și e păcat că în liniile directoare nu se vorbește absolut deloc de economia socială. Nu se recunosc aceste tipuri de ocupare care sunt foarte importante, aceste întreprinderi care sunt eficace și foarte utile din punct de vedere economic. Doamna Lin și apoi doamna Figueredo. Mulțumesc! E păcat că suntem doar consultați și nu avem o influență foarte mare asupra liniilor directoare pentru ocupare, după cum știm foarte bine. Însă, cu toate acestea, cred că merită efortul. Veți uh, vedea că în amendamentele pe care le-am depus uh, vorbesc despre sărăcie în 51, 62 și în 99 despre măsuri antidiscriminare. În amendamentul 149 am vorbit despre întreprinderile mici și mijlocii și despre antreprenori și am încercat să mă asigur că um, încurajăm uh, antreprenoriatul. În ciuda acestor uh, lucruri, cred că trebuie să includem și locurile de muncă ecologice. Chiar dacă menționez tot timpul antidiscriminarea, cred că și locurile de muncă verzi ar trebui să fie menținute în text. În ceea ce privește pregătirea profesională, nepro, pro, pregătirea profesională, am inclus acest lucru și um, aștept discuțiile cu privire la amendamentele de compromis. Domnul Figueredo și apoi domnul Handel. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte departe. Ceea ce este sigur este că munca la aceste linii directoare este uriașă, pentru că propunerile făcute sunt slabe, propunerile Comisiei Europene. Trebuie să spun acest lucru. Prezintă lacune enorme și deja au fost menționate mai multe lacune legate de drepturile femeilor, de egalitatea șanselor, de domeniul social. Nu vorbesc, de exemplu, despre schimbarea politicilor macroeconomice. Și, cu toate acestea, sunt la originea șomajului și uh, sărăciei. Aceste linii directoare Trebuie, deci, să îmbunătățim neapărat aceste linii directoare. Este, de altfel, și ceea ce spunea Lin, doamna Lin. Comisia trebuie să aibă, până la urmă, ultimul cuvânt, Comisia și Consiliul. Este o muncă complexă pentru rapor, uh, raportorul nostru, trebuie să spunem acest lucru de la bun început și aș vrea de asemenea să vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să ne îmbunătățim neapărat avizul și aș vrea să revin și la cele spuse de doamna Cornelisen. Ne vorbea despre avizul cu privire la raportul din Comisia pentru Femei, care dorea să includă încă un aspect în aceste linii directoare, în afară de viziunea transversală și orizontală pentru apărarea drepturilor femeii. Drepturile femeii trebuie să fie incluse în toate politicile. De aceea se folosește conceptul de mainstreaming. E vorba despre egalitate într-o perspectivă orizontală. Ar mai fi și problemele sociale. Sunt și alte propuneri mult mai importante care au fost prezentate de grupul meu. Ceea ce este important este să vorbim despre o schimbare de politici. Comisia a vorbit despre articolul 9 din Tratatul de la Lisabona. Unii vorbesc despre o clauză socială orizontală pentru acest articol, pentru că dacă ar fi vorba despre o clauză socială orizontală, majoritatea politicilor macroeconomice ale Uniunii Europene ar fi împotriva tratatului, pentru că duc la mai multă sărăcie, mai multe inegalități, mai mult șomaj. Ori articolul 9 cere tocmai contrariul. Procesul acesta este destul de contradictoriu și mă opresc aici. Mulțumesc, domnul Handel. Mulțumesc, doamna președinte. Apreciez ceea ce a făcut munca raportorului de până acum, iar numărul mare de amendamente nu îl văd ca pe o critică la munca raportorului, ci mai degrabă ca pe o subliniere a importanței acestei tematici, și anume liniile directoare pentru ocupare. Aș dori să fac câteva observații și m-ar bucura dacă am putea ajunge la niște rezultate în cadrul amendamentelor de compromis. În primul rând, în acest raport avem posibilitatea foarte bună de a sublinia faptul că ocuparea flexibilă trebuie să însemne și mai multe drepturi pentru uh, cei angajați pe astfel de locuri de muncă flexibile, astfel încât siguranța și securitatea să um, se bucure de, să aibă suficientă importanță să contrabalanceze această flexibilitate. În al doilea rând, m-aș bucura dacă am putea să discutăm despre o linie directoare care se referă locuri de muncă bune. Acestea nu, acesta nu este o invenție a acestui Parlament. Este vorba de stimularea calității locurilor de muncă, de incluziune socială și așa mai departe, lucruri sprijinite de către sindicatele europene. De aceea, în Parlament și în, rap- în negocierile raportorilor din umbră cu raportorul, ar trebui să subliniem această temă. În al treilea rând, în raportul Comisiei se pune vorba uh, des uh, pe um, formare profesională, valorif- uh, profesională valorificată, dar trebuie să subliniem faptul că nu este vorba numai de formarea uh, um, unor specialiști, ci de educație într-un um, sens mai cuprinzător, care este foarte important pentru oameni pentru a putea avea acces la o varietate mai mare de locuri de muncă în viitor. M-ar bucura dacă am putea aborda aceste puncte. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Plumb. Este ultima intervenție. Dorește și altcineva să ia cuvântul? Nu. Doamna Plumb președintă, uh, și eu vreau să îi mulțumesc domnului Ori uh, pentru colaborare um, și sunt de acord întru totul cu ceea ce a spus doamna Lin. Păcat că avem doar rolul de consultare, dar sper ca prin uh, amendamentele pe care le-am depus și prin îmbunătățirile pe care le vom aduce, liniile de ocupare să reprezinte într-adevăr Um, acel uh, factor determinant pentru a avea o piață a muncii în Europa uh, mai inclusivă. Eu, în amendamentele pe care le-am transmis domnule Ori, am pus accent uh, pe faptul că statele membre uh, în măsura în care, bineînțeles, sau uh, se angajează politic să le respecte, pentru că în România, la ora actuală, am prezentat situația și nu e cazul să o mai repet, aș vrea să țineți cont de faptul că trebuie să se pună accent pe o implicare uh, mai activă a uh, femeilor pe piața muncii, a tinerilor, așa cum ați spus. Mă bucur că ați menționat faptul Uh, că trebuie să existe o politică integrată în ceea ce privește accesul uh, minorităților uh, etnice și mă refer aici la romi. De asemenea, aș vrea să țineți cont de faptul că avem nevoie de politici clare prin care să putem să combatem munca la negru, Uh, să descurajăm economia bazată pe forță de muncă nedeclarată, care produce numeroase efecte negative pe piața europeană a muncii uh, și, de asemenea, uh, m-am referit la nevoia de a avea Uh, politici care să realizeze uh, echilibru dintre viața profesională și uh, viața de familie și sper să țineți cont de faptul că prin politici de promovare a îmbătrânirii active, a egalității de șanse și de remunerație între femei și bărbați și a integrării tinerilor, a persoanelor cu handicap, a migranților și a altor grupuri vulnerabile pe piața muncii va crește nivelul de participare pe piața muncii. Um, și aș vrea să vă rog mult să vă gândiți și la uh, susținerea prin programe speciale a familiilor monoparentale, pentru că mai ales în această perioadă de criză Uh, femeile care reprezintă 90%, aproape 90% din familiile monoparentale sunt cele care sunt uh, expuse riscului de a fi uh, concediate în această perioadă de criză. Vă mulțumesc și sperăm să găsim cele mai bune formulări astfel încât să aducem o contribuție importantă Uh, la uh, conturarea pieții uh, de muncă a Uniunii Europene pentru următorii 10 ani. Mulțumesc! Mulțumesc, aș vrea și eu să îi mulțumesc raportorului și să spun încă o dată ceea ce am spus deja în primul schimb de opinii, S-au fuzionat două linii pentru a, a obține o linie pentru politice de coeziune. Însă când se menționează politica de coeziune, vorbim despre mize care nu sunt pentru liniile directoare. Ar trebui să numim linia respectivă linia cu privire la amenajarea teritoriului liniile directoare nu sunt un instrument pentru intervențiile instrumentelor comunitare. E vorba despre propuneri pentru statele membre, pentru felul în care își uh, uh implementează bugetele. Nu e vorba despre distribuirea fondurilor de coeziune. Cred deci că există o mică contradicție. Înțeleg ideea raportorului, cum liniile directoare sunt instrumentul de aplicare a strategiei 2020 în strategia 2020, competitivitatea între diferitele spații ale Uniunii Europene este importantă. Și, având în vedere că atunci când se va vorbi despre fondurile structurale, îmbunătățirea politicilor de coeziune va fi un punct important, Înțeleg aceste lucruri, însă nu înțeleg de ce se construiește o linie directoare pentru ocupare cerându-li statelor membre așa ceva. E o contradicție. Nu înțeleg. Un alt lucru care a fost menționat în uh, comunicare, după întâlnirea noastră cu reprezentanții uh, însărcinați cu afacerile curente, Ne-am întâlnit, deci, cu această echipă cu care vom negocia înainte de adoptarea domnului Ori și, dacă am înțeles bine, există oarecare disponibilitate în ceea ce privește obiectivele pe care le-a fixat raportorul ca fiind obiective majore. Ideea că 90% din tineri să aibă fie un loc de muncă, fie să fie uh, pe băncile unei instituții de învățământ. Cred că putem negocia um, cu Consiliul pentru că există o anumită disponibilitate pentru a accepta anumite amendamente ale Parlamentului European. În momentul în care veți redacta compromisurile, va trebui să țineți cont de această ocazie și să propuneți ce este util și realist pentru a avea o poziție puternică a Parlamentului European și pentru a obține acordul cu Consiliul, ceea ce nu va fi deloc ușor, pentru că oricare ar fi starea de spirit a președinției, îmi imaginez că în, grupurile de lucru, în grupul de lucru al Consiliului lucrurile vor fi mai complicate, pentru că Ni se spune în scrisori că acordul nu va fi validat decât după ce Parlamentul își va lua decizia, însă știm că lucrurile avansează fără să se aștepte uh, părerea Parlamentului. Aș vrea ca raportorul să ne propună două, trei aspecte în privința cărora să ne punem de acord între noi, acele două, trei elemente care să fie punctul nostru foarte în negociere cu Consiliul. Domnule raportor, aveți cuvântul. Igen, köszönöm szépen. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult pentru toate observațiile făcute de către colegii noștri. Încă o dată, sunt eh, convins că avem eh, toate șansele să ajungem la un compromis foarte reușit. Dați-mi voie să fac câteva observații. Am vorbit despre modul în care să măsurăm sărăcia la Consiliu, statele membre s-au pus de acord prin intermediul calculării sărăciei în cadrul Uniunii Europene. După părerea mea, este foarte greu pe de altă parte, este important să ne gândim dacă statele membre în cadrul Consiliului s-au pus de acord să măsoare sărăcie, ar trebui să vorbim uh, să vorbim de acest lucru chiar în orientările generale, în linie directoare. Uh, doamna Cornelisen a vorbit despre faptul că, într-adevăr, economia ecologică reprezintă o prioritate. Așa este, însă, în ceea ce privește această linie directoare, această orientare generală, uh, ea trebuie să fie cu adevărat uh, ușor de interpretat. Nu cred că e cazul să ne referim în fiecare alineat la toate problemele, pentru că dacă nu, acest text devine ilizibil. Sunt de acord cu ideea exprimată, dar nu cred că ar trebui să o repetăm de atâtea ori. Trebuie să ne concentrăm pe conținut, pe formă și aceste idei vor fi incluse în text Însă vom vedea în ce mod vom găsi o soluție, pentru că există o anumită convergență. În ceea ce privește locurile de muncă ecologice și rolul IMM-urilor, sunt de acord cu ce a spus. În ceea ce privește amendamentul 144, 190 și 51, aceste amendamente se află pe lista mea, în sensul că le sprijin în uh, eventualitatea unui compromis. Haideți să revenim la observația lui Alejandro și la ideea exprimată de el. Sunt de acord ca în raport să apară noțiunea de liber profesionist. Da, în ceea ce privește această noțiune la nivel colectiv, din acest punct de vedere, nu prea am înțeles ce vrea să spună domnul Sercas cu acest concept. Pentru că o autoangajare colectivă, pentru că n-am înțeles dacă dumnealui vorbește despre liber profesioniștii falși. Nu știu, nu am înțeles la ce s-a referit dumnealui și nu știu cum să reflecte acest lucru în um, raport. Îmi place și ideea cooperativelor și, de asemenea, o să continuăm să facem un schimb de opinii pentru a lămuri această noțiune de uh, lucrători independenți, colectiv. Depinde, să vedem. Când o să discutăm, o să vedem, să ne punem de acord. Sigur că tot ce ține de cooperare reprezintă o idee pozitivă și, într-adevăr, putem face un pas în întâmpinarea acestei idei. Iată că suntem totuși pe aceeași lungime de unde. Cât privește flexicuritatea, sunt de acord cu această noțiune o să punem accentul pe acest concept. Cât privește acum uh, acest loc de muncă decent, nu înțeleg, încă o dată, nu înțeleg la ce se referă. Cum putem exprima această noțiune de loc de muncă bun sau, nu știu, dacă mă gândesc la acest lucru, ar mai fi vreo 15 moduri în care să spunem acest lucru, deci trebuie să vedem în ce mod putem desemna această realitate. Cât privește coeziune și ideea exprimată, doamna președinte, așa este, e vorba de o mare sfidare și o problemă, în adevăratul sens al cuvântului. Și eu, în momentul în care am citit strategia pentru 2000, strategia 2020, am constatat că era o problemă și anume faptul că nu am început, de fapt, dezbaterea în legătură cu noile perspective financiare. Și deci nu prea înțelegem noi cum s-ar putea finanța aceste perspective, oricât de minunate ar fi ele. Se încearcă o redefinire a obiectivelor uh, din uh, strategia de la Lisabona? Nu știu. Ideea, din punctul meu de vedere, a fost în felul următor. Eu am avut impresia că politica de coeziune se îndreaptă către locurile de muncă bune și către o politică în domeniul creării de locuri de muncă. Probabil că acest capitol de coeziune și-ar găsi mai bine locul în dimensiunea economică a acestor linii directoare. Și, într-adevăr, pentru a merge, să spunem, în întâmpinarea Comisiei sau a Consiliului, am putea, într-adevăr, să deplasăm tot ceea ce ține de coeziune către aceste linii directoare uh, care vizează economia. Sunt de acord că trebuie, într-adevăr, să sprijinim, să ne sprijinim sursele, deoarece este vorba de una dintre prioritățile cele mai importante. Pe de altă parte, consider că, din punctul de vedere al politicii în domeniul ocupării forței de muncă, este important să facem toate eforturile pe care le putem face pentru a avea în vedere uh, zonele defavorizate. Probabil că e important și să alocăm fonduri pentru domenii unde se pot crea mai multe locuri de muncă. Și, într-adevăr, probabil că ideea unei reformări a liniilor directoare sau a fuzionării mai multor linii directoare nu este uh, una, să spunem, definitivată. Deci nu e vorba că mă opun ideilor exprimate, doamna președinte, sunt cât se poate de deschis să mă mai uit peste propunerea dumneavoastră în următoarele săptămâni. Ceea ce v-aș ruga, dragi colegi, o să vă propun mai multe date în cursul săptămânii viitoare, când vă stau la dispoziție ca să mă întâlnesc cu dumneavoastră, ar fi de dorit ca o mare parte a activității schimbului de opinii și a îmbunătățirilor să aibă loc în cursul săptămânii viitoare, deoarece trebuie să ne gândim și la partea de traducere și faptul că trebuie și grupurile politice să aibă ocazia să dezbată noua propunere de compromis. Deci săptămâna viitoare, dacă s-ar putea, haideți să rezolvăm cea mai mare parte a ceea ce avem de făcut și apoi să mai lăsăm răgaz celor care vor să mai uh, cugete la aceste propuneri. Dar aș propune sincer să ne reunim săptămâna viitoare ca să stabilim formularea cea nouă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor! ce concerne la, la suite du calendrier... În ceea ce privește continuarea calendarului, în orice caz, va trebui în cadrul sesiunii din 13-14 iulie să votăm. E adevărat în acest moment că ar trebui să menținem această variantă de a putea modifica modul în care sunt organizate cele două zile dacă ne dorim cu adevărat să profităm de șansa uh, pe care ne oferă președinția belgiană de a avea o discuție tripartită înainte de concediu. Deci, cred că în funcție de asta și cu participarea dumneavoastră, ar trebui să încercăm să ne punem de acord pe cât posibil și uh, calendarele și agendele. În orice caz, votul o să se țină ori pe 13, ori pe 14 iulie și o să fie ceva timp pentru a analiza amendamentele de compromis. Am încheiat deci și acest punct de pe ordinea de zi. Așa cum am spus ieri în deschiderea lucrurilor noastre, din păcate, reprezentanții OCD care ar fi dorit să ne prezinte studiul lor cu privire la dezvoltarea ocupării forței de muncă pe plan local, nu au reușit să ajungă aici, așa încât o să studiem um, acest document, momentul în care vom relua activitatea în septembrie, așa încât vă dau întâlnire pentru următoarea perioadă de activitate a comisiei noastre, care, deci, are, cum spuneam, loc pe 13 și 14 iulie. Și vă doresc o zi plăcută în continuare!